Państwa, kwadrans akademicki minął, ale oczywiście zapewne Bună ziua, a trecut și sfertul academic, spune vorbitorul și într-un cadru atât de academic îmi cotești și întârzierea proprie. Am avut un alt uh, eveniment la care am participat, s-au uh, decernat diverse premii pentru inovații în diverse exploatații, campanii legate de zonele rurale. A fost ceva extrem de interesant și de important, ceea ce explică întârzierea de astăzi. Și apoi, în orice caz, mi-a spus că e luni și un mic sfert de oră de întârziere nu e mare lucru și această reuniune are caracter academic, de unde și sfertul academic binecunoscut de întârziere. Domnul de Castro o să ne confirme, presupun, sfertul de oră s-a rezolvat. Interpretarea ca de obicei, Reuniunea poate fi urmărită și pe internet. Reuniunea e interpretată în 20 de limbi. Confirmăm uh, procesul verbal al reuniunii de pe 24 septembrie. Și acum vorbi despre PAC după 2020. E foarte important. Comisia Europeană a lansat o propunere iar departamentul tematic s-a ocupat de aceste chestiuni împreună cu Comisia pentru Agricultură pentru a organiza acest atelier. Mulțumim așadar celor de la departamentul tematic. Dezbaterea privind politica agricolă comună după 2020 durează de câteva luni. Astăzi e o dezbatere care ia amploare, viteză în egală măsură. Îi avem acum pe raportor care se ocupă de <clears throat> propuneri concrete, vorba de propuneri legislative înaintate nouă de către Comisia Europeană. Acest atelier intitulat Politica Agricolă Comună după 2020, evaluarea propunerilor legislative ale Comisiei Europene, după cum vă spunem, cu participarea unor distinși experți care cunosc foarte bine politica agricolă comună, o să-i prezint și o să urez bun venit în câteva momente. După cum știți, a existat și o prezentare a mai multor analize și studii în 8 octombrie și avem uh, noi reguli de concurență pentru viitoarea politică agricolă comună. Astăzi ne vom ocupa de de planurile strategice și apoi de celelalte dimensiuni ale noi PAC. E un atelier care are trei părți. Mai întâi vom vorbi despre planurile strategice după 2020, evaluarea problemelor legate de arhitectura și guvernanță pentru a îndeplini obiectivele stabilite de Uniunea Europeană vorbitorul la prima dimensiune, domnul dr. Emil Eriaveț, de la Universitatea din uh, Ljubljana, Slovenia. Vă urăm bun venit! Apoi a doua parte va fi vorba de ajutorul PAC după 2020, evaluarea structurilor viitoare ale plăților directe și intervenția pentru dezvoltare rurală în lumina provocărilor pentru agricultură și mediu în Uniunea Europeană vorbitor, domnul Rol Jonganel, de la Universitatea de la Vaneningen. Din țările de jos, bun venit și domnului respectiv și a treia parte a acestui atelier, abordarea sectorială pentru PAC după 2020 și opțiunile posibile pentru a îmbunătăți lanțul agroalimentar în Uniunea Europeană. Domnul doctor Thomas Garcia Escarate de la Consiliul de Cercetare Națională Spaniolă. Iată cum se vor derula lucrurile. Începem prin a asculta pe cei trei vorbitori, fiecare va avea un sfert de oră de intervenție, apoi experții. După intervenția experților, raportorii doamnele Ransmiller și domnul Andrieu, după prima sesiune de întrebări și răspunsuri între experți și raportor vom putea pune întrebări suplimentare, după care experții vor putea să răspundă la întrebările formulate. Văd că doamna Aguilera dorește să intervină. Buenas tardes a todos. Mulțumesc și bună ziua tuturor, domnule președinte. Astăzi este Ziua Internațională a Femeii din zona rurală, lucru pe care îl sărbătorim aici la Comisia de Agricultură și de Dezvoltare Rurală, aici la Parlamentul European. De aceea trebuie să ținem cont de uh, importanța femeii pentru sectorul agricol și pentru zona rurală. Iată de ce aș vrea să menționez cu claritate acest lucru încă de la început, în cadrul întâlnirii noastre, pentru că eu una și grupul meu ne-am dorit o politică agricolă comună care să aibă cu adevărat chipul femeii sau cel puțin să se întrevadă acest chip și în cadrul activităților agricole în zonele rurale. De aceea, domnule președinte, v-am uh, cerut să intervin la începutul ședinței noastre, pentru că într-o zi atât de importantă pentru noi nu puteam uh, lăsa fără referință un astfel de eveniment. Mulțumesc. Pani Przewodnicząca, Pani Poseł, jesteśmy wdzięczni, że Pani to... Vă mulțumim foarte mult că ați eh, menționat acest subiect. Am discutat despre acest eh, subiect la reuniunea Copa Cogeca la care s-au decenat premiile despre care v-am vorbit și intervenția dumneavoastră ne-a permis să ne referim la această chestiune în ansamblu. Trebuie să ne exprimăm recunoștința și respectul pentru femeile care sunt active în agricultură și pentru cele prezente în sală, pentru că și dumneavoastră ocupați direct sau indirect de chestiuni legate de agricultură. Poate că nu în viața de zi cu zi pe teren, dar vă ocupați și aveți o carieră legată direct de agricultură. <clears throat> Acestea. Fiind spuse, aducem un omagiu tuturor femeilor care lucrează în agricultură. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Aguilera, și acum putem trece la intervențiile experților câte 15 minute fiecare. Vă rog. Domnul Fenagen dorește să intervină. Yeah, I, I prefer not. Aș fi preferat să nu iau cuvântul, dar am așteptat cu interes de o săptămână. Această dimineață, după cum au spus și alții, aș vrea să luați notă de dezamăgirea mea și de dezgustul meu pentru lipsa de prezență de deputați la această reuniune, tot felul de scuze. Ultima dată că au fost două zile prea lungi. Când am fost acasă, am vorbit cu tata și mi-a spus Vă dați seama cât de diabolic de rău arată. Am ales deputați care acum aduc scuze că lucrează de două zile și iată de ce nu mai sunt de față și în a doua zi acum mai mult. Nu e vina nimănui dintre cei care sunt prezenți, dar o insultă pentru cei care sunt de față și pentru copiii mei pe care nu-i văd, pentru că eu vin la serviciu, iar pe alți colegii doare undeva în partea din spate, spune vorbitorul. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Președintele. E o observație foarte justificată Lunea e o zi în care nu prea e lumea prezentă în sală. Dar cred că informațiile care ne vor fi prezentate de către experți vor fi apoi transmise și deputaților care nu sunt prezenți de către asistenți sau consilieri. Vă odpowiednim zakresie także do șebie. Uh, Fiecare va depune toate eforturile pentru a obține informațiile care ne vor fi prezentate. Și acum, în fine, au cuvântul experții. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, distinși membri ai Parlamentului European, dragi oaspeți și colegi. Am fost invitați să evaluăm uh, proiectarea noului plan strategic PAC concentrându-ne pe titlul 5 din propunerea de regulament. Grupul nostru de cercetare de la Universitatea Ljubljana include economiști în agricultură, specialiști în relații internaționale și în integrare europeană și specialiști în mediul conjurător. O analiză bazată pe o analiză calitativă a noului model de aplicare PAC cu riscuri posibile la nivel național și european o să vă prezint principalele constatările studiului și, în special, recomandări de politică. Studiul se bazează pe utilizarea complementară a trei surse de informare. Mai întâi o trecere în revistă a informațiilor disponibile, mai ales declarații ale grupurilor de lobby, reprezentanții statelor membre. E evident că acest subiect important nu e un subiect de cercetare și e extrem de dificil să facem o analiză obiectivă, aș spune. Apoi, în etapa următoare, <clears throat> un chestionar. Am primit răspunsuri foarte bune de la factorii implicați pe plan european, fermieri, cercetători. În fine, evaluarea calitativă se bazează pe procesul decizional bazat pe probe în elaborarea de politici. De ce? Pentru că această, acest cadru de politică nu funcționează proiectorul. Acest concept ar trebui să se bazeze pe dovezi științifice obiective și aplică gândirea abstractă în realități politice abstracte. În practică, totuși, urmărim acei specialiști care menționează că din cauza <clears throat> informații incomplete lobby-ului coalițiilor. Un astfel de sistem e greu de pus în practică, ceea ce ne limitează abordarea și ținem cont de acest lucru când evaluăm propunerile. În general, noul model de aplicare poate fi văzut ca un pas în direcția cea bună, fiind baza guvernanței politicilor publice din prezent și cred că e foarte important și are potențialul de a mări legitimitatea PAC. Cu toate acestea, modelul propus se bazează în special pe modelul de programare în dezvoltarea rurală și, în esență, acoperă același sistem de guvernanță. Catare conține toate punctele slabe ale sistemului actual riscurile sunt asociate cu structuri slabe, povara administrativă a planificării pentru statele membre și în cele din urmă principalul risc e reducerea standardelor și o cursă înspre <clears throat> nivelul cel mai redus calitativ. Aranjamentele propuse vor duce la politici bazate pe rezultate. Vedem stimulente limitate pentru statele membre pentru a face eforturi pentru politici mai bune. Și subliniem o lacună de responsabilitate și o slăbiciune sistemică în logica de intervenție în un model de aplicare. Unele exemple, trei obiective relevante pentru mediu și indicatorii relevanți nu sunt legați direct de legislația de mediu existentă. Actualele propuneri nu sunt suficient de clare în legătură cu metoda de cuantificare a situației nivelului de bază. Studiul pune sub întrebări și acceptarea documentelor de context și analizelor pentru aprobare la Comisia Europeană. Un alt punct de răspundere limitată e legat de sistemul actual de proiectare, care e mult prea restrictiv. Statele membre pot alege doar măsuri și să le adopte. Procesul de planificare strategică e lăsat la nivelul capacității statelor membre fără garanții că performanța la nivel european va fi cuantificabilă și măsurabilă. Prioritățile naționale pe baza unor metode de analize SWOT nu foarte precise și, mai important, nu reflectă neapărat prioritățile la nivel european. Prin urmare, procedura legată de aprobarea planului strategic, practic, este singurul mecanism din competențele Comisiei pentru a asigura o planificare strategică ambițioasă și țintită. E important ca Comisia să aibă puterea de a face o evaluare calitativă adecvată a planurilor strategice. Aceste planuri trebuie să aibă un nivel adecvat, satisfăcător de consultare a factorilor implicați și a altor autorități publice. Important ca Comisia să fie bine echipată pentru a evalua planul într-o perioadă rezonabilă de timp. De asemenea, procedura de adoptare să fie mai formalizată, să se țină cont de părerile la nivel național ale factorii implicați, ceea ce poate îmbunătăți calitatea proiectului și legitimitatea documentului. Riscul derivă în special din <clears throat> diversitatea capacității actorilor din diverse state membre, având în vedere lacunele identificate abordarea de la măsură la măsură. Statele membre au puțină experiență în a programa diverse instrumente PAC într-o manieră integrată. Capacitarea statelor membre cu mai multă subsidiaritate poate să ducă la poveri administrative substanțiale la nivel de stat membru. Deci, elaborarea, capacitatea de aplicare vor fi provocări majore pentru toate statele membre, mai ales pentru cele mici și cele care au aderat după 2004. Fără investiții serioase în personal, procese, sprijin analitic și pregătire inclusivă pentru planurile strategice, s-ar putea să fie diferențe considerabile de implementarea politicii între diverse state membre, ceea ce ar putea provoca o reducere a standardelor în state membre pe plan individual, ceea ce va duce la o slăbire și mai mare a PAC. Prin urmare, propunerea PAC trebuie să fie însoțită de garanții la nivel UE și de stat membru, în special prin a asigura implicarea adecvată a societății civile pentru a contribui și la proiectarea și la monitorizarea progresului planului strategic. Planurile pentru capacitatea umană, pentru upgradarea acestea ar trebui să devină parte oficială a procesului de aprobare. Un alt aspect, un buget mai mare pentru asistență tehnică pentru a îmbunătăți calitatea datelor și analizelor colectate. Acest buget ar trebui extins la pilonul 1 din PAC. Monitorizarea și evaluarea procedurii trebuie definite cu mai mare precizie, iar calitatea lor îmbunătățită în toate părțile ciclului de politică. Perioada următoare e o perioadă de învățare în care calitatea surselor de date trebuie semnificativ sporită atât statele membre și organismele UE, aici mă gândesc la GRC, Agenția Europeană de Mediu, Eurostat, toate aceste instituții au un rol de jucat aici. În mod explicit subliniem rolul datelor, indicatorilor, cunoștințelor și analizelor pentru o planificare mai eficace. Comisia Europeană și statele membre trebuie să dea probe științifice independente, fiabile pentru a sprijini opțiunile. Una dintre idei este ca să se ceară înființarea de platforme comune cu acces deschis la toate planurile strategice, la progres și rapoarte de evaluare, în genul platformei uh, privind parteneriatul de inovare. Încercăm să elaborăm și amendamente la propuneri pentru proiectul de regulament, după cum urmează. Mai întâi, consolidarea principiului no backsliding, să nu se dea înapoi, pentru a menține cel puțin o pondere relativă de sprijin pentru obiective de mediu și clima. În al doilea rând, consolidarea cerințelor de include obiective cuantificate pentru planurile strategice care să rezultă din angajamentele și legislația de mediu și punem de asemenea unele idei ca propunerea legislativă să ceară o mai bună demarcare și diviziune între obiective comune și naționale. Cheia aici fiind obiectivele legate de venit și situația socială în zonele rurale. În al treilea rând, să consolideze procesul de consultare a factorilor implicați cu cerințe mai obligatorii în ce privește alcătuirea părților implicate în proces proces decizional în comun, monitorizare și evaluare. Toate acestea trebuie să fie în axa 3. La articolele 106 propunem să se includă un criteriu legat de ambiția și eligibilitatea țintelor naționale care se corespundă cu nevoia și logica de intervenție în baza datelor disponibile. Un al doilea punct O doua listă de propuneri, <clears throat> consolidarea guvernanței și sistemelor de coordonare în legătură cu anexa 3, parteneriatele și abordare inclusivă. Punctul 6 în uh, secțiunea de simplificare adresată acum statelor membre să se precizeze motivele și relevanța obiectivelor UE Punctul următor se includă anexe obligatorii la planul de formare și educare a funcționarilor publici și a factorilor implicați în implementarea planurilor strategice. 8. Includerea de indicatori de impact și de context în raportare, în sistemul de monitorizare și credem că doar indicatorii de rezultat incluși în raport nu sunt suficienți pentru a vedea situația în mod adecvat și pentru a avea un plan ambițios. Punctul următor și ultimul, partea obligatorie a raportului ar trebui de asemenea să fie o evaluare publică, cantitativă, calitativă, independentă, care să se facă nu doar de către organismele comisiei, ci și experți independenți și grupuri la nivelul UE și național și, în fine, partea obligatorie de asistență tehnică pentru înființarea de baze de date și sprijin analitic pentru planificarea strategică. <clears throat> Ultimele observații, așadar, perioada 2021-2027 va trebui să fie o perioadă de mai bună uh, desfășurare a planificării strategice, fără ajustări majore măsurilor, nu se pot aștepta rezultate mult mai bune gama de schimbări atât de profundă că ar trebui să avem o abordare pe termen de îndelungat, sublinie importanța învățării colective și a edificării de sistem. Ultima chestiune este că colegiuitorii, Consiliul și Parlamentul ar trebui să determine care este noul model de livrare, ce trebuie să realizeze pe plan politic. Dacă scopul este de a da mai multă flexibilitate și responsabilitate politică, Trebuie să acționăm în consecință pentru a <clears throat> face posibilă transparența, implicarea factorilor de interes, o abordare bazată pe dovezi și concurență pozitivă între țări. Așadar, planurile strategice ar trebui văzute ca pas înspre o capacitate consolidată și responsabilitate mai mare pe termen uh, mai îndelungat. Și vă mulțumesc pentru atenție. Bardzo dziękujemy panu. W tej chwili poprosimy pana doktora Rol Jungenela. Mulțumesc. Acum vom da cuvântul expertului uh, care a venit de la cealaltă universitate, domnul Turingen. Vă rugăm, aveți 15 minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Uh, pentru a-mi aduce contribuția în ceea ce privește noile propuneri pentru CAP. Aș vrea să mă centrez în primul rând pe instrumente, pe plățile directe și pe măsurile referitoare la dezvoltarea rurală, respectiv uh, titlul al treilea din propunerea legislativă ținând cont de provocările cu care ne confruntăm. În documentul nostru arătăm că există provocări din punct de vedere al climei, al mediului și al mediului rural. Provocări esențiale pe care le vom analiza. Avem nevoie de măsuri pentru a face față acestor provocări și în funcție de acestea măsurăm uh, intervențiile propuse pentru a vedea dacă ele sunt pe măsura provocărilor existente. Ce este clar încă de la început este nevoia de a avea intervenții de politică țintită și bine ajustate și așa cum arăta colegul meu, se aplică abordarea de tipul subsidiarității, lucru care ar putea ajuta pentru a potrivi mai bine uh, propunerile și măsurile vizate, însă aceasta ar putea duce și la altfel de uh, procese pentru a vedea cum se potrivesc ele. Mă centrez deci uh, pe titlul al treilea. Voi vedea care sunt instrumentele, măsurile propuse. Multe în funcție de actuala politică agricolă comună pentru a vedea dacă funcțiile sunt similare, dacă sunt uh, funcții noi. În acest caz vom vedea care este potențialul lor sau ce uh, experiențe în acest sens avem din literatură de specialitate sau alte informații care ne parvin referitoare la aceste măsuri, de exemplu prin implementare multiplă, sau altele pentru a face propuneri de recomandări. Datele pe care le vedeți aici, vedeți uh, uh, care este uh, obiectivul, de exemplu, uh, pentru accesul la nivel orizontal. Vedeți care este situația de acum, acel status quo, uh, cu cât ajungi mai sus în ceea ce privește accesul, cu atât îți atingi mai mult uh, obiectivul. Colegul meu vorbea foarte bine despre mișcare și vedeți săgeata cu verde pentru a vedea cum trece de, trecem de la situația actuală la obiectivul dorit. Eu mă centrez însă mai mult pe instrumente și anume săgețile pe care le vedeți mai jos. Compar diferitele instrumente existente pentru a vedea în ce măsură fiecare dintre ele uh, poate contribui la atingerea obiectivelor noastre. Este un cadru uh, care poartă numele Frisch Timbergen, a fost și laureația premiului Nobel și acest cadru analizează optimizarea politicilor pentru a atinge un set de obiective. Pentru aceasta trebuie să specifici și țintele obiectivelor noastre, așa cum spunea colegul un pic mai devreme. Să începem cu plățile directe. În primul rând, câteva observații legate de acestea, uh, după aceea măsurile pentru dezvoltarea rurală și voi trece la sfârșit la partea de dezbatere și ameliorare posibilă. Plăți directe. Uh, susținerea venitului fermierilor uh, suferă de pe urma inegalităților existente în uh, distribuție. 1% din aceste ajutoare practic merg pentru 20% din fermieri. Și ați putea spune, da, poate pentru că nu s-a egalizat acest nivel al plăților directe la nivelul Uniunii. Dar chiar dacă s-ar face o astfel de egalizare, atunci 86% din aceste plăți directe ar merge la 20% din fermieri. Uh, deci aceasta nu ar rezolva problema inegalităților. Deci o primă observație, avem nevoie de criterii mai bune care să țină cont de nevoile existente pentru ca plățile directe să fie mai bine țintite. Și aceasta ar putea oferi uh, un plus pentru atingerea obiectivelor noastre. Deci, nu trebuie să ținem cont doar de nevoile fermierilor uh, pentru a rezolva aceste probleme. Bineînțeles, uh, există problema plafonării, există problema distribuției, dar aceasta rezolvă lucrurile doar într-o anumită măsură și chiar și Curtea Europeană de Conturi, în comentariile recente pe această temă, a pus degetul pe aceeași problemă există și un nou element, și anume uh, aceleași anumite uh, scheme ecologice care oferă noi posibilități de uh, premiere a fermierilor care realizează acțiuni de îmbunătățire a mediului și a climei. O filozofie pozitivă care poate fi stimulată prin aceste noi instrumente, însă problema este că instrumentul rămâne destul de deschis. Statele membre trebuie să vină cu propuneri, nu se știe exact ce va fi inclus într-un astfel de instrument, dar așa cum arătam în documentul nostru, am putea mări uh, potențialul reprezentat de aceste scheme ecologice. Schemele ecologice la ora actuală uh, sunt văzute ca o compensație la hectar pentru eforturile făcute de fermier, asta dincolo de plățile de ba bază, însă am putea utiliza acest instrument și în funcție de alte elemente. De exemplu, o condiție existentă este cea referitoare la sistemul de management pentru fermier. Am putea introduce aici, de exemplu, un element care să țină cont de felul în care se utilizează acest instrument, această schemă de management, pentru a îmbunătăți mediul, de exemplu. Și plecând de la această utilizare, să ajungi la un sistem de puncte, de exemplu, așa cum uh, uh, folosesc uh, nemții, pentru a uh, ține cont uh, în cadrul plăților respective și de rezultate. Deci există o, uh, o posibilitate de a deschide uh, utilizarea acestui instrument și pentru alte scopuri. Iată, fermierii ar putea utiliza aceste noi instrumente pentru a învăța cum să lucreze cu ele. De exemplu, dacă se oferă un curs de formare, de training pentru fermieri specific pe această temă, uh, fermierii ar putea fi remunerați pentru aceste cursuri pe care le-ar uh, uh, face. Mai există și instrumentul de plafonare în felul în care se distribuie aceste plăți directe. Propunerea care a fost făcută include această plafonare, acest capping. Însă, din evaluarea noastră, plafonarea nu poate fi complet eficientă sau nu poate fi eficientă în sistemul actual. Pentru că ceea ce primesc fermierii din plățile directe, aceasta le permite să facă o reducere din salariile plă plătite și, uh, de asemenea, uh, pentru membrii de familie care nu sunt plătiți în mod direct. Am făcut și câteva calcule uh, în acest domeniu și, în mod normal, suma deductibilă este atât de mare încât, practic, ea nu poate fi plafonată sau foarte limitat plafonată. E clar că într-o astfel de situație, o astfel de măsură nu poate fi prea eficientă. Există și un al doilea aspect, uh, și anume ajutorul plafonat uh, pentru dezvoltare durabilă. Această ajutor a fost uh, menționat și în sistemul actual al pacului, se referă la uh, ferme care se află într-o într zonă cu mediu uh, cu dificultăți. Felul în care este propus instrumentul nu este foarte schimbat față de actuala uh, PAC, însă din experiența actuală, Considerăm că felul în care se acordă acest ajutor cuplat față de fermieri nu este destul de discriminatoriu pe cât ar trebui să fie. De exemplu, ne putem gândi de ce întregul uh, sector al producției uh, uh, de produse lactare ar avea nevoie de un astfel de ajutor. Poate în anumite părți, da, dar nu pe ansamblul său. Astfel de instrumente ar trebui să fie echilibrate, astfel încât să se țină cont și de principiul specializării producției și în felul acesta, la nivelul UE, să ajungem la o producție eficientă, deci o producție care să um, fie diferențiată în funcție de regiuni, pentru că într-o anumită regiune poți să ai un cost al producției care să nu existe în alta. Să existe, deci, o, o echilibrare pentru a putea aplica mai bine acest instrument. Există și probleme de cu plățile directe care au de-a face cu uh, aplicarea pe picior de egalitate între diversele um, elemente ale sale și aici e nevoie de o anumită flexibilitate și condiționalitatea întărită prezintă care este situația de start, să-i spunem, de plecare și din experiența pe care o avem până acum, în actuala PAC, practic există câteva elemente ecologice care au fost introduse aici, însă statele membre um, au și o anumită marjă de flexibilitate pentru a determina acest punct de plecare. Deci punctul de plecare poate fi diferit între anumite state membre și aici ar putea apărea probleme cu o uh, egalitatea între diversele state membre poate nu este chiar atât de important, dar reprezintă totuși o problemă. Mai există și chestiunea uh, schemelor de plată care sunt organizate pe hectar. Ar putea avea un cost, de exemplu, dar ar putea exista și o limită, un plafon pentru plata la hectar. Deci aceasta ne-ar putea permite să plătim uh, fermierilor un fel de uh, compensație suplimentară de care ar trebui să ținem cont în cadrul plăților. Cât privește mediul, schemele ecologice ar putea introduce și măsuri referitoare la climă, însă propunerea este oarecum limitată la ceea ce pot oferi statele membre. Și pentru că este un element destul de important, este oarecum dezamăgitor. Pe politicile de dezvoltare rurală acum. Aici schimbările sunt limitate, așa cum spunea și colegul meu, și Ceea ce se propune este practic modelul care este oarecum în vigoare la ora actuală. Există un adevărat pachet de măsuri cu angajamente de mediu și așa mai departe, clima, care sunt similare cu cele din uh, actuala PAC și care acoperă un domeniu foarte larg de obiective. Există nouă obiective specifice în cadrul PAC și la o analiză atentă, toate instrumentele se referă la unul din aceste uh, obiective. Practic avem uh, schemele ecologice și aceste obiective și măsurile incluse în acest pachet sunt oarecum uh, suficiente pentru a permite statelor membre să facă uh, îmbunătățiri pentru toate obiectivele specifice ale PAC. Deci, iată, cum spuneam în cadrul anterior, în primul rând, e nevoie de măsuri suficiente pentru a atinge un obiectiv. Deci, din acest punct de vedere, să spunem că măsurile incluse sunt uh, suficiente. Un alt element important, susținerea investițiilor. Acestea pot duce la schimbări pe termen lung uh, și pot afecta uh, viabilitatea acestora. Practic, vedem că dependența uh, este peste 48% uh, față de aceste plăți directe, lucru pe care nu l-ai dori din punctul de vedere al mediului. Uh, e nevoie de o mai mare capacitate de inovare și mai multă infrastructură pentru ca aceste ferme să se mențină pe propriile picioare. Elementul referitor la tinerii fermieri este oarecum extins Propunerea este bună, dar trebuie să ne asigurăm că ea respectă și cerințele OMC și că există o aliniere cu nevoile existente, pentru că, într-adevăr, avem nevoie de mai mulți fermieri, dar în unele regiuni vedem că structura agricolă este oarecum fragmentată. Sunt uh, foarte multe exploatații mici și o susținere suplimentară a tinerilor fermieri uh, te duce cu gândul la o altă întrebare și anume dacă nu se poate face o restructurare mai bună a celor existente. Pe de altă parte, e nevoie de o combinare a măsurilor existente pentru o utilizare mai bună a fondurilor existente și a măsurilor la nivel intern, de exemplu, în ceea ce privește măsurile de cooperare și de informare reciprocă. Acestea sunt esențiale pentru întărirea obiectivelor de inovare care au fost formulate în PAC. Dacă ținem cont de toate aceste aspecte, aș trece acum la concluzii și, prin urmare, la recomandări. În primul rând, în ceea ce privește uh, criteriile de plafonare, am avea nevoie de un calcul standardizat, uh, pentru că la momentul actual avem o sumă totală, 15.000 uh, de euro, plăți directe, aceasta fiind plafonul actual, însă există aici posibilitatea de a deduce salariile existente, deci eu aș propune un calcul de tip normativ de exemplu, să vedem uh, uh, producția standard a unei ferme și uh, pentru un salariat obișnuit să faci calculul în funcție de unitățile orare de care ai nevoie pentru a-și aduce contribuția la fermă. Să zicem, pentru o fermă care are doi angajați, avem criteriile de plafonare în funcție de aceasta. pentru că altfel ai ține cont doar de salariații activi, care ar putea fi într-un număr mai ridicat și fermare ar avea nevoie de mult mai mulți salariați pentru a putea trece la această posibilitate de deducere uh, fiscală. Pe de altă parte, Dacă această plafonare dorește o, o nivelare a distribuției plăților, atunci plățile care se duc către anumite ferme, unde, de exemplu, banii sunt utilizați pentru schemele ecologice, pentru mediu și așa mai departe, în acest caz, ajutoarele n-ar trebui să fie plafonate pentru că banii sunt folosiți nu pentru venituri, ci pentru alte scopuri. Propunerea a mea ar fi să nu se mai impună această condiție pentru deducerea salariilor, ea să fie opțională, deci statele membre să formeze propria grilă de deducere posibilă atunci când obiectivele sunt altele, deci uh, când nu se referă la susținerea veniturilor propriu-zise în ceea ce privește susținerea cuplată cu veniturile și aici s-ar putea introduce o limitare în ceea ce privește uh, sumele care ar putea fi primite de uh, sectorul agricol. De exemplu, o treime din producție care ar putea primi o astfel de, un astfel de ajutor. Nu pentru întregul sector de activitate dintr-o țară, de exemplu. Pentru că în cazul în care se folosește la, în proporție de 100%, cred că practic există un abuz uh, de astfel de ajutoare. Propunerea pentru tineri mi se pare una bună, însă, pe de altă parte, ea ar trebui să țină cont mai mult de criteriile de durabilitate și există un motiv întemeiat pentru a o face, pentru că avem problema compatibilității cu OMC-ul și tocmai de aceea vrem să pun accentul pe această chestiune a durabilității. Mai avem și sistemele ecologice. Pentru plățile uh, de ecologizare actuală avem un minim de 15-20%. Însă această relație nu ține cont neapărat de eforturile făcute, însă schemele ecologice care sunt introduse acum sunt bune, dar nu există o garanție aici. Poate ar trebui introdusă o garanție, nu la nivelul de 30%, poate la 15%, astfel încât statele membre să nu fie obligate să o facă, dar să există totuși uh, acest nivel stabilit. Pe de altă parte, calculul nu ar trebui să se facă la hectar, ci pe acțiune. Așa cum spuneam mai devreme, cursurile de training sau scheme de certificare privată, scheme pentru bunăstarea animalelor, toate acestea nu uh, se regăsesc neapărat uh, ca un plus pentru produsul oferit pe piață, dar dacă aceasta duce la standarde ridicate care sunt valorate de către societate, atunci ne-am aștepta să avem uh, un plus sau o bonificație pentru fermierii respectivi. În ceea ce privește investițiile făcute, dacă ne uităm și la concluziile ECA și recomandările făcute legate de transparență, de selectarea proiectelor, se arăta clar că aici e nevoie de o îmbunătățire și uh, un mai mare ghid legislativ. E vorba în principal de investiții non-productive. Ceea ce este important în acest domeniu este că este principalul instrument de întărire a inovării și uh, linia de inovare este extrem de importantă. Dacă vedem ce se întâmplă cu companiile din afara agriculturii, de exemplu, uh, unde uh, există o proporție de 5%, de exemplu, alocată pentru cercetare și dezvoltare, la nivelul agricol nivelul este mult mai ridicat. Am văzut un articol pe această temă în Irlanda care arată că proporția ar fi de 1% și acesta ar fi un motiv în plus pentru a introduce un nivel minim de cheltuieli bugetare pentru inovare. Am făcut deja un comentariu legat de compatibilitatea cu OMC-ul și aici cred că e nevoie de clarificări. Managementul riscului, care ar trebui să fie inclus și el la nivel general sau la nivel orizontal. Am văzut în sistemul actual că nivelul asumării riscurilor este mai scăzut uh, decât uh, cel care ar fi așteptat și cred că statele membre ar trebui să aibă libertatea să aleagă din acest punct de vedere, pentru a vedea, de exemplu, dacă fermierii nu au un astfel de comportament sau nu își asumă un astfel de risc, atunci statele membre ar trebui să poată interveni și să ofere acea susținere necesară atunci când e nevoie și când um, apare un nivel de risc ridicat. În sfârșit, în ceea ce privește uh, condițiile egale, tratamentul legal, V-am vorbit despre ajutoarele legate de venituri, schemele ecologice, Mi se pare că nivelul criteriilor este unul suficient pentru a evita procesul de subsidiarizare. Un ultim comentariu pe teme financiare. Pot să vă spun că uh, pilonul al doilea este unul foarte eficient pentru viitoarea evaluare și în propunerea actuală s-ar putea ca banii alocați pentru pilonul al doilea să fie și mai mult reduși decât uh, pentru pilonul întâi, un lucru care ar putea fi evitat. Un ultim comentariu. Aș vrea să fac un apel aici pentru a asigura o adevărată biodiversitate funcțională ca fiind un input absolut esențial pentru agricultura durabilă. Mulțumesc! Și încheie aici, domnule președinte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, ați depășit puțin, dar oricum aș dori să vă mulțumesc chiar acum. Voi invita la cuvânt următoarea oratoare, doamna doctor Garcia Scarate. Aveți la dispoziție 15 minute, vă rog. Intervenție fără microfon din sală. Mulțumesc foarte mult. Sunt fiu de interpret, așa că am să vorbesc în spaniolă ca să lucreze și celelalte cabine, până și cabina engleză, pentru că altfel o să fie prea ușor, nu, pentru ei. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Mulțumesc uh, celor prezenți în sală pentru prezența lor. Foarte pe scurt, am să încerc să respect cele 15 minute pe care le am la dispoziție. Uh, în primul rând, propunerea actuală face foarte puține schimbări. Câteva din acestea fiind uh, binevenite. Regulile referitoare la indicațiile geografice, de exemplu, și simplificarea lor reprezintă un element pozitiv menținerea intervențiilor structurale în sectoare de activitate cum, acel, cum ar fi uh, cel vitivinicol, un alt element pozitiv, menținerea bugetului uh, pentru fructe și legume, programele operaționale, fără nicio limită bugetară, iată un alt uh, aspect pozitiv, posibilitatea de a extinde finanțarea de la programele operaționale către alte sectoare de activitate, iată un alt aspect pozitiv. Lipsa schimbărilor se înțelege și prin introducerea de noi schimbări pozitive prin regulamentul Omnibus și aici Parlamentul European a avut un rol important de jucat schimbările făcute au fost de natură pozitivă și ele au fost uh, întărite de uh, Curtea de Justiție Europeană prin sentințele recente, de exemplu ultima sentință referitoare la Andive. Nu vreau să repet aici uh, care este conținutul acestei sentințe ca să nu cumva să greșesc cu interpretarea, dar sunt absolut de acord cu ea. Prin urmare, iată multe elemente pozitive. Nu să trec acum la analiza celor 28 de propuneri și v-aș ruga să uh, vă gândiți la toate acestea pentru a vedea dacă sunt utile sau nu. 8 dintre ele sunt uh, importante din punctul meu de vedere și nu au de-a face direct cu reglementarea, celelalte da. În primul rând, Parlamentul trebuie susținut în cererea sa de a avea o rezervă de criză la nivel multianual. Un lucru care s-a repetat de mai multe ori în această instanță. O astfel de rezervă pentru situații de criză este absolut necesară. În ceea ce privește practicile neloiale, aveți avizul de Castro și aici tema este absolut esențială fără să mai vorbim și de o îmbunătățire a veniturilor pentru fiecare dintre verigile implicate. Parlamentul a cerut, pe de altă parte, în rezoluțiile sale, o susținere pentru dezvoltarea lanțurilor valorice scurte, a piețelor pe scurtă durată, pentru a susține o politică de calitate, indicațiile de origine, agricultură ecologică, toate aceste elemente sunt utile pentru a diversifica riscurile absolut importante pentru agricultura europeană. Circuitul scurt este esențial din acest punct de vedere. De asemenea, uh, economiile uh, de precauție, un lucru care se subliniază și în comunicarea recentă a Comisiei pe această temă. În multe țări, pe de altă parte, uh, fiscalitatea pentru investiții este defavorabilă față de fiscalitatea oferită pentru economii. Și asta îi face pe mulți să investească tocmai în uh, astfel de economii. Comisia propune de asemenea o diversificare și rotație, lucru ce mi se pare absolut esențial de promovat. Un alt element esențial din punctul meu de vedere, care nu apare aici, este următorul. Regulamentul european prevede niște avantaje pentru IMM-uri și aici uh, permite asociațiilor de producători să fie incluși în această categorie atunci când ajung la un anumit nivel, astfel încât să afecteze echilibrul pe piață. Deci acei producători care se organizează foarte bine uh, nu trebuie să aibă de suferit de pe urma reușitei lor comerciale, fiind eliminați din această categorie IMM-urilor. Un alt element pozitiv, uh, posibilitatea de a finanța fonduri operaționale de la primul pilon. Se vorbește aici de uh, un procentaj de 3% și cred că ar fi mai bine să se vorbească despre o fuziune între ajutorul cuplat și ajutorul oferit de acest uh, program operațional. În țara mea, de exemplu, avem uh, un ajutor cuplat uh, pentru sectorul ovinelor și un astfel de ajutor ar fi mult mai bine dacă ar putea fi oferit pentru o, o asociație de producători, deci la nivel organizat, pentru a-i ajuta să se organizeze mai bine. Deci, ajutorul oferit pentru programele operaționale uh, sunt utile și aici ar fi și mai bine să se facă o fuziune cu ajutoarele cuplate. În ceea ce privește auditul, aici lucrurile sunt clare. Ar trebui să se ceară comisiei o declarație pe această temă pentru ca sistemele de audit să nu se aplice cu efect uh, uh, retroactiv, pentru că asta paralizează pur și simplu administrațiile respective. Trecem acum la elemente care au o legătură mai directă cu regulamentul. Aici avem uh, patru principii absolut esențiale pentru noi. În momente bugetare dificile, cred că trebuie să dăm dovadă de ambiție în toate acele elemente care au uh, efecte pozitive asupra consumatorilor și producătorilor și care nu costă bani. Uh, în primul rând, în regulamentul de bază trebuie să se ofere cât mai multe oportunități, așa cum a spus-o și Curtea de Justiție în cazul uh, andivelor, astfel încât agricultorii să profite la maxim de pe urma acestor posibilități dacă consideră necesară. Trebuie să deschidem deci la maxim posibilitatea de a utiliza aceste instrumente în conformitate cu uh, regulamentele actuale și să le protejăm de concurență. Pe lângă toate acestea, trebuie să adăugăm toate măsurile pe care le considerăm oportune, dar în primul rând să deschidem ușile largi pentru producători. Toate aceste posibilități, toate aceste oportunități trebuie să fie clar exprimate în textul de regulament. În primul rând, în ceea ce privește datele uh, de piață, Comisia a făcut uh, uh, progrese deosebite în ceea ce privește transparența. Avem patru astfel de observatoare de date, avem dashboard-ul, de exemplu, și cerem Comisiei să se ajungă la un adevărat observator european al piețelor agrare pentru a oferi informații coerente pe diverse sectoare de activitate, observații și informații disponibile pentru toată lumea. La cererea Parlamentului s-a făcut chiar un studiu pe această temă în legătură cu activitatea cooperativelor și cred că e nevoie de mai multe informații statistice pentru ansamblul mm, industriei sau a producătorilor uh, într-un anumit sector de activitate. E nevoie de uh, statistici, de exemplu, și pentru produsele ecologice, și în acest domeniu Comisia ar trebui să prezinte un raport uh, periodic asupra progreselor făcute pentru a uh, crește transparența datelor. Avem nevoie și de un sistem de avertizare timpurie care să aibă o legătură directă cu acest observator european în urma rapoartelor periodice ale Comisiei Europene și ținând cont de posibilele probleme care pot apărea pe piață. Legislația actuală prevede posibilitatea ca Comisia să intervină la momentul potrivit atunci când ea consideră oportun. Și într-un raport pe care l-am prezentat uh, în urmă cu 12 ani, raportul Barahi, uh, l-am prezentat aici la Parlamentul European și spuneam încă de pe atunci că e nevoie de criterii clare de intervenție a administrației și că trebuie să știm din timp uh, când și ce va face administrația. Și am văzut că mai mulți colegi de la comisia dumneavoastră a cerut comisiei să intervină pe piața zahărului. Pot să vă spun că în acest domeniu este o zonă de umbră foarte mare și trebuie să știm foarte bine când se va clarifica acest lucru și când vom avea o intervenție publică pe piață pentru ca operatorii să poată face o gestiune adecvată a riscurilor existente. Și aici trebuie să vă spun că e nevoie și de o revizuire a prețurilor de referință, așa se cheamă acum cel puțin, pentru că unii consideră că aceste prețuri uh, au crescut, dar studii recente uh, asupra laptelui, de exemplu, sau produselor lactate, arătau că ar trebui să se scadă prețul de referință la lapte și să crească la unt, pentru că prețurile sunt de acum 15-20 de ani, ele trebuie revizuite, considerând că întotdeauna trebuie să existe o plasă de siguranță prin intervenția publică, însă să se țină cont și de situația de pe piață. De altfel, atunci când s-a intervenit uh, pe piața fructelor și a legumelor, comisia tocmai asta a făcut, a analizat prețurile de referință. Am să trec acum la un alt aspect, organizația producătorilor. Raportul Danta arăta acest lucru. E nevoie de uh, o diferențiere clară între organizațiile comerciale, care sunt companii uh, foarte bine diferențiate și alte organizații sau grupuri de negociere, cum le spun eu, și de altfel Uh, un seminar uh, foarte bun organizat uh, de comisie a arătat că există și astfel de organizații care n-au de-a face cu mediul afacerilor, n-au de-a face cu această sentință dată de Curtea de Justiție, reprezintă un alt model pozitiv, dar nu reprezintă o organizație a producătorilor comerciali. Cred că organizațiile de producători uh, comerciali și asociațiile de producători ar trebui să fie capacitate pentru a ajusta oferta și cererea din punct de vedere al cantității și calității, fără să aibă o autorizație prealabilă din partea Comisiei. Pentru că în ceea ce privește legumele, de exemplu, aceste organizații pot să o facă și uh, așa se reflectă și la uh, Directiva 152A pentru toate produsele. Din acest punct de vedere, o companie poate să stabilească propriile prețuri. O astfel de organizație de producători uh, comercială și toate asociațiile de producători uh, pot avea propria lor politică de prețuri și dacă consideră că nu uh, vând la un anumit preț, au libertatea să o facă. Trebuie să se recunoască și organizațiile de uh, producători, așa cum propune Comisia, să se evite o procedură îndelungată, așa cum se întâmplă cu cooperativele la ora actuală. Deci uh, trebuie să se uh, înnobileze, să spun așa, aceste organizații de producători și asociații de producători. Și mă refer aici doar la acele organizații de natură comercială, pentru că restul reprezintă cu totul altceva. Mai există și organizații la nivel transnațional care sunt incluse în regulament, dar nu există ca entitate juridică. În Spania, de exemplu, toate aceste organizații sunt de natură regională, dar atunci când există membri eh, la nivelul mai multor regiuni, eh, totul depinde practic de nivelul central. Practic, se recunoaște aici faptul că organizații din mai multe părți ale Europei lucrează împreună pentru a promova o adevărată realitate economică. Aceste organizații reprezintă un adevărat coșmar pentru administrațiile centrale, cărora le e foarte greu să le gestioneze și uh, de aceea uh, acestea ar trebui să depindă direct de comisie, așa cum se întâmplă, de exemplu, cu organizațiile regionale din Spania care depind de guvernul central de la Madrid. Bineînțeles, pot exista proiecte de cooperare între diversele organizații din diverse țări, din diverse regiuni și programele strategice ar trebui să includă și posibilitatea de a organiza activități transnaționale, pentru că altfel se ajunge la un adevărat blocaj. Asociațiile de producători în textul actual sunt create la inițiativa acestor organizații. Eu propun o extindere a acestei prevederi pentru a include aici și asociațiile de producători, pentru că putem avea și asociații ale asociațiilor, ceea ce reprezintă o lacună în ziua de astăzi. Ar trebui inclus aici și figura asociației de organizații mm, de producători, astfel încât să există un cadru clar pentru ca aceștia să exercite mandatul lor așa cum organizația de producători își realizează mandatul față de producătorii care sunt membri. Iată, întrebări și propuneri foarte concrete, dar care mi se par cu adevărat utile pentru a putea fi cu adevărat ambițioși, fără costuri bugetare suplimentare. Domnul Paolo de Castro a scris uh, o carte foarte interesantă. Dânsul vă că părăsește sala, dar cartea rămâne ca referință. Dânsul spunea că gestiunea privată în situație uh, de criză reprezenta un instrument pentru a liniști piețele. Intervenția privată are sens doar din punct de vedere preventiv. Deci, nu numai că ea trebuie să aibă autorizație prealabilă, ci trebuie să fie și susținută de comisie. Și tocmai în acest uh, moment uh, organizațiile de producători pot interveni, nu atunci când pădurea a luat foc, uh, propriu zis, deci doar cu caracter preventiv. Organizațiile interprofesionale ar trebui să poată interveni și ele în gestionarea crizelor și a piețelor, pentru că la momentul acesta intervenția este prevăzută doar pentru anumite indicații de origine pentru brânzeturi și altele. Eu cred că ar trebui să se extindă acest instrument pentru că el să fie disponibil pentru toate produsele de calitate sau nu de calitate, să se utilizeze acest instrument interprofesional. Organizațiile de producători și organizațiile de producători transnaționale ar trebui să includă ca membri asociați și alte asociații sau organizații din afara UE. Și cred că mă opresc aici sau nu, aș mai avea ceva de menționat. Pentru ca toate acestea să funcționeze bine, ar trebui să se extindă uh, capacitatea juridică a regulamentului prin introducerea unor reguli care să se aplice tuturor producătorilor și reguli uh, hotărâte la nivelul organizațiilor de producători. Domnule președinte, am depășit doar cu două minute, îmi cer scuze. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, au cuvântul uh, deputații următorii. Jeśli prosiłbym o zgłoszenia teraz, pan Flanagan i pan Kaj... Și dacă mai dorește și altcineva să se înscrie la cuvânt, vă rog să o faceți. Văd că domnul Kalinowski, Flanagan, se da adaugă la doritor pentru că astfel putem uh, Gestionăm mai bine timpul, domnul Rope. Państwa tak 2 do 3 minut każdy z Państwa. Bardzo proszę. Prin urmare, aveți la dispoziție 2-3 minute. Începem cu domnul Kalinowski. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-aș dori să mă refer la două teme și să solicit uh, opinia experților noștri. Cel mai mare pericol, în opinia mea, în ceea ce privește nou model de realizare a rezultatelor, este uh, furnizarea către Comisia a unui set de condiții pentru plățile directe. În opinia mea, acest lucru ar încălca tratatele și este inacceptabil din punct de vedere politic. Comisia Europeană nu trebuie să aibă voie să poată decide ce fermier primește o plată directă și ce fermier nu o primește și în baza căror condiții. Și acest lucru este, de fapt, nucleul politicii agricole comună, ceea ce înseamnă că este competența Parlamentului și a Consiliului. Am două întrebări pentru experții noștri. Care este evaluarea dumneavoastră juridică a situației? Și ce considerați că va fi părerea fermierilor în această privință? Unele state membre, pe bună dreptate și în mod legitim, solicită convergența externă, însă acest lucru nu se poate realiza în detrimentul altor fermieri UE. Trebuie găsite alte surse pentru o astfel de finanțare. Ar fi injust să luăm bani de la statele membre care se situează undeva între 90 și 100% din media uh, europeană, printre care Republica Cehă, Finlanda, Spania și așa mai departe, pentru finanțarea acestei convergențe. Acest lucru este inacceptabil. Care este părerea dumneavoastră? Mulțumesc, doamna Aguilera. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, a fost uh, foarte interesantă intervenția celor trei invitați de astăzi, uh, foarte utilă și practică de asemenea. Prima intervenție domnului Iavel. Domnul spunea că uh, modelul propus de comisie ar putea adăuga o legitimitate suplimentară acestei politici. Aș vrea să-mi explicați un pic mai bine acest comentariu, pentru că mm, pentru mine nu e prea clar. Aș dori să-mi explicați ce înțelegeți prin această natură sau această legitimitate suplimentară oferită. Pe de altă parte, am putea vorbi de mai multă legitimitate de o mai mare simplificare uh, pentru comisie, da, dar și pentru statele membre, oare? Pentru că uh, poate schimbăm numai un timbru de aici uh, dincolo, deci în loc să se mai cheme Spania, o să se cheme Comisia Europeană sau o să fie logo-ul Comisiei pe anumite documente și, pe de altă parte, regulile pe piața internă, rezultate în urma acestui model. În ceea ce privește uh, comentariile făcute de domnul Iongănen, eu nu sunt de acord cu ce ați spus despre plafonare, eu sunt de acord cu plafonare și există aici și chestiuni de natură etică, pentru că ajutoarele publice știm în mod clar încotro se îndreaptă. Și pot să vă spun pentru regiunea mea și pentru alte uh, zone din Spania, avem exploatații uh, cu peste 500.000 de euro și cred că uh, chiar dacă și simbolic ar trebui să existe un plafon pentru astfel de exploatații. Pe de altă parte, propunerea făcută de comisie să se treacă de la 60.000 la 100.000 de euro Uh, mie mi se pare foarte rău să se uh, aplice această ajustare pentru uh, locurile de muncă care pot fi subvenționate. Cred că există plafoane, uh, plafoane care au ajutat anumite țări, cum ar fi, de exemplu, țara mea. Iar pe partea socială, pe partea de intervenții de natură uh, socială pentru zonele rurale. Și ultima intervenție, mi-au plăcut uh, foarte mult toate propunerile dumneavoastră. Se vede că cunoașteți foarte bine regulile de la OMC, dar avem uh, mai multe conflicte, să zic așa, aici. Cred că toate propunerile merg uh, pe drumul cel bun. Se vede că cunoașteți foarte bine sectoarele de activitate, dar am o întrebare foarte concretă. Ce facem? Dumneavoastră spuneți că trebuie să facilităm uh, procesul de recunoaștere, însă cum facem acest lucru pentru un stat, de exemplu, faptul că avem o companie uh, de natură pur comercială care include partenerii săi și se transformă într-o mare organizație de producători, dar de fapt proprietarul este marele producător. Avem uh, un nume pentru asta în Spania, vulpea care are grijă de găini. Așa s-a întâmplat cu unele dintre aceste organizații ale producătorilor și nu știu cum putem rezolva această problemă. Mulțumesc, doamna Hoibuș. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru aceste prezentări um, foarte interesante. S-au confirmat uh, multe dintre preocupările mele. Din păcate, cu toții de dumneavoastră ați arătat că Există multe abordări bine intenționate, că sunt însă destul de vag formulate, imprecise și că datorită și că există o lipsă de capacități și în statele membre, ceea ce face ca până la urmă să se prefigureze o aplicare neuniformă. Și Ați mai spus că se poate ajunge astfel la o slăbire a politicii agricole comune. Ceea ce mi-a lipsit însă din prezentările dumneavoastră este uh, lipsa unor uh, indicatori cantitativi uh, um, și această lipsă care a rămas necriticată pentru că diferitele obiective ecologice, agricole, dar și sociale, s-ar putea să intre într-o contradicție pentru că în funcție de preferințele unui stat membru se poate ajunge la aplicări complet diferite. Ați enumerat multe păreri comune. Ce m-ar interesa pe mine este dacă uh, schema ECO poate fi utilizată în ambii piloni sau trebuie oferită și în pilonul 1, credeți că reușim să mai eliminăm din birocrație dacă introducem acum în primul pilon scheme ECO, care de fapt sunt uh, programe oarecum similare cu cele din al doilea pilon, dar care au nevoie ulterior și de mecanisme asemănătoare. Deci cum se pune în aplicare, cum se controlează, pentru că la urmă urmelor avem acum în ambii piloni oferte diferite, ceea ce duc la o mai mare birocratizare. Eu cred că avem nevoie de multe oferte și în ceea ce privește mediul, clima, dar și în domeniul social, dar uh, nu ne ajută dacă avem de a face aici cu o aplicare neunitară fiind uh, aceste decizii la latitudinea statelor membre, pentru că și eu uh, vin din domeniu, sunt uh, fermier și cu toții acționăm pe aceeași piață. Apoi, managementul de criză pe piață, v-ați referit la acest lucru, consider că este un aspect care n-a Um, beneficia de atenția necesară sau într-o manieră suficientă în această propunere. Cred că și noi, de la nivelul uh, politicii, trebuie să ne ocupăm de crizele de pe piață, pentru că dacă vrei să funcționezi în mod uh, eficient din punct de vedere economic, trebuie poți să uh, realizezi veniturile pe piața unde acționezi. Eu cred că nu facem decât să sporim birocrația dacă putem deconta cheltuieli cu veniturile, chiar și fictive. De ce să nu limităm la acest lucru la 50%? Pentru că dacă angajez la mine în fermă pe cineva, acest lucru trebuie să fie rezonabil și pentru fermă în sine și nu doar să genereze subvenții. Trebuie să fie o, o muncă utilă. Um, care să genereze venituri până la urma urmei pentru respectiva fermă. Mulțumesc, domnul Santos, acum. Obrigat, domnule președinte. Também gustaria de agradecer. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbitorii noștri au susținut prezentări foarte interesante. Mă voi concentra asupra unui punct, reducerea birocrației pentru agricultori. Pentru că această birocrație este un adevărat obstacol. Reducerea birocrației întotdeauna a fost uh, un uh, obiectiv pentru noi și am spus că fermierii și agricultorii trebuie să se concentreze asupra ceea ce știu să facă, să producă, să producă bine produse agricole de înaltă calitate și uh, siguranță maximă. Deci trebuie să facem în așa fel încât birocrația să nu devină o bovară pentru agricultori nu trebuie să se milogească astfel pentru a putea beneficia de susținerea europeană. De aceea este nevoie de o simplificare. Și trebuie să facem mai mult, nu doar uh, să ne limităm la spune anumite lucruri. Și statele membre trebuie să intervine, să gestioneze mai bine relația cu producătorii agricoli. Și în plus e nevoie de mai multă flexibilitate aici. Statele membre vor fi obligate să facă uh, Uh, și ele la rândul lor eforturi. Nu se poate vorbi despre o politică comună dacă există controle sau evaluări direct, diferite în diferitele state membre. Sigur că statele membre trebuie să controleze, însă sub um, egida Uniunii Europene. Din toate aceste motive am constatat cu oarecare preocupare faptul că aplicarea practică a acestui nou model de gestiune ar putea duce la o creștere gravă a complexității uh, în aceste proceduri pentru statele membre. Vreau să știu care este părerea dumneavoastră. În speță vă întreb ce consecințe ar putea avea acest model la nivelul complexității administrative. Și ce îi așteaptă acum în plus pe agricultori? Mulțumesc, doamna Sanola. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să le mulțumesc celor trei vorbitori pentru prezentări și permit să, adres, să le adresez uh, tuturor o primă întrebare. Vorbim de ceva timp uh, de crizele pe care le traversăm, pe care le traversează producătorii agricoli, faptul că tinerii <clears throat> nu se implică în acest sector și, și evident că mai există și o altă problemă, prețurile sau, mă rog, veniturile de care beneficiază agricultorii pentru munca lor. Eu aș fi vrut să știu dacă nu considerați că ar trebui făcută o politică publică pentru ca prețurile pentru produsele europeane, europene să fie în centrul noi PAC. Asta și pentru a avea mecanisme în baza măsurilor publice pentru a reglementa producția și piețele. Eu Mm, întrebarea adresată tuturor celor trei. Iar pentru primul vorbitor, vorbeați de indicatori de mediu care nu au legătură cu actuala PAC. Despre ce indicator vorbiți? Se merge mai departe pentru a combate și schimbările climatice? Despre ce indicator este vorba? Și o a doua întrebare pe care vă adresez tot dumneavoastră. Vorbeați despre consultări și despre un lucru cu care sunt perfect de acord avem nevoie de o luare a deciziilor în comun. Vreau să știu ce rol ar trebui să revină organizațiilor, nu a producătorilor, dar a fermierilor. Ce ponder ar trebui să aibă? Pentru, că mine, ar, pentru mine ar fi decisiv ca ei să aibă un rol important. Apoi o întrebare pentru cel de-al doilea vorbitor. Vorbeați de faptul că veniturile depind foarte mult de subvențiile agricole și că acest lucru ar trebui schimbat. Da, e adevărat. Ade- prețul real ar trebui să joace un rol mai important și apoi ați mai spus că și mărimea exploatațiilor agricole uh, este importantă și că există mult prea multe exploatații prea mici. Poate ne spuneți care este mărimea ideală, pentru că de 30 de ani aud că mărimea exploatațiilor agricole ar trebui uh, crescută. Însă dacă micile exploatații uh, vor dispărea, apar altele. Deci, uh, care este, în opinia dumneavoastră, dimensiunea optimă și ce se poate face în privința prețurilor. Și pentru ultimul vorbitor, dacă ne puteți uh, detalia. Atunci când spuneți că asociațiile de producători trebuie să fie extinse, dacă am înțeles bine, e vorba și de reglementări pentru producători. Președintele, mulțumesc. Iată, deci, întrebarea vizează dimensiunea unei exploatații. Domnul Kalinowski. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău, nu am putut veni chiar de la începutul uh, reuniunii pentru um, a putea asculta toate prezentările. Însă, intervenția mea trebuie Mm, considerată ca adresându-se Comisiei Europene. Deci avem plățile directe care se adresează în special exploatațiilor agricole de dimensiuni mici. Un lucru bun, dar trebuie să ne uităm și la articolele 4 și 16. Statele membre, în planurile lor strategice, trebuie să elaboreze definiția agricultorului activ. Eu Consider că această definiție trebuie să se oglindească în viața cotidiană, pentru că e posibil ca din ce în ce mai multe persoane să primească um, astfel de plăți nefiind agricultori. În Polonia, de pildă, 1,3 so milioane de solicitanți avem pentru această subvenție. Poate că 500 de mii dintre cei 1,3 milioane sunt într-adevăr agricultori. 800 de mii sunt persoanele care dețin o bucățică de pământ moștenită de la părinți pe care o dau apoi în arendă adevăraților agricultori. Un exemplu deține 80 de hectare și solicită, sau 40, și solicită subvenții pentru aceste 40, iar pentru restul hectarelor vin solicitări din partea arendașilor și nu există un control. Iată, deci că cei care lucrează pământul efectiv nu pot beneficia de pildă de subvenții pentru semințe. În Polonia avem de pildă și subvenții pentru diferite utilaje de lucru, chiar și pentru carburant. Și apoi, de pildă, dacă nu plouă, agricultorii solicită ajutoare pentru că au suferit pierderi. Nu pot uh, solicita subvenții pentru întreaga exploatație, iar uh, persoanele care nu sunt agricultori au solicitat ajutoare. Pentru mine sau după mine este o situație absurdă. E nevoie să putem controla aceste lucruri pentru că dacă uh, nu, nu vom avea parte de instrumente cu adevărat eficace ale politicii agricole comune. Mm, domnul președinte, eu n-am înțeles tot ceea ce ați spus. Ați fost puțin confuz în ceea ce ați spus. Domnul Rope. Mulțumesc. Mulțumesc și pentru organizarea acestui seminar. Este bine să ne întâlnim aici cu cercetători și pentru a putea împreună să ne gândim la uh, nevoile, modificările necesare pentru aceste propuneri legislative. Importantă este simplificarea pentru agricultori, este ceea ce ne-am propus și la reformă. De aceea este regretabil faptul că în cazul actualei propuneri, de pildă în ceea ce privește convergența, nu se specifică suficient. 75% din media UE este valoarea de referință, dar este o propunere care este prea vagă, pentru că înainte s-a spus că până în 2013 ar trebui atinsă convergența între fermierii din est și vest. Uh, nu s-a întâmplat, iar acum valoarea de referință a fost stabilită la 75%. Deci fermierii din Est uh, sunt uh, defavorizați în condițiile în care acest proces de convergență ar fi trebuit finalizat de mult. Sigur că trebuie să ne gândim și la formulări, dar uh, totul rămâne maculatură dacă nu găsim o rețetă pentru stoparea plecării creierelor și a plecării agricultorilor din aceste regiuni rurale. Pentru că altfel politica nu funcționează. Pentru că există prea cu puține cunoștințe de specialitate în zonele rurale pentru a pune în aplicare aceste uh, planuri ambițioase. Și cred că trebuie să începem cu bazele, pentru că nici cea mai bună PAC nu valorează nimic dacă nu există bazele, iar și evident că fermierii trebuie să reușească să primească pentru produsele lor uh, cât au nevoie pentru a trăi. Vorbesc cu mulți agricultori în jurul vârstei 50 de ani care nu văd niciun fel de perspectivă pentru exploatația lor. Pentru că se știe că în agricultură se câștigă cu 50% mai puțin decât în cazul unui loc de muncă în industrie și evident că oamenii se decid în consecință. Vrem pe de o parte um, să aducem oamenii în agricultură, dar și am constatat acum câțiva ani că în Europa lipsea untul ce se schimbă cu această politică până 2027? Cum ne asigurăm că aceste produse de înaltă calitate să fie și disponibile. Și nu mă refer aici la exporturi, mă refer la alimente de bază care să fie disponibile în cantitățile necesare. Despre asta nu se vorbește nimic. Eu cred că este un punct pe care trebuie să-l analizăm mai cu atenție și cu observație. În anumite țări, pentru programele ecologice, se primește 50 de, se primește 50 de euro, în alte țări 150 de euro. Deci un uh, agricultor din Polonia primește mai puțin decât unul din vest și în țările baltice se primește în continuare mai mult decât în Bulgaria. Deci eu cred că trebuie să impunem uh, acest tratament egal. Asta și pentru faptul că în aceste țări condițiile sunt oricum mai dificile. Președintele, mulțumesc. iată că au intervenit uh, toți deputații care au solicitat să o facă. Bun venit și reprezentanților Comisiei Europene. Dar înainte de a da cuvântul Comisiei, am să dau cuvântul domnului Flanagan. Mulțumesc. Că um, am ascultat cu interes prezentările dumneavoastră și aș avea o întrebare pentru cel de-al doilea vorbitor. Vorbiți de <clears throat> ajutorul uh, pentru veniturile fermierilor și uh, extinderea acestuia prin noul PAC. Eu Aș um, cita aici uh, explicațiile lui Alan Matthew, care uh, a descris acest lucru ca fără sens, pentru că de fapt este nevoie de o redistribuire corespunzătoare și ca oamenii să nu mai fie plătiți pentru ce au făcut acum um, câteva decenii. Însă um, nu sunt uh, modificări care să ducă la eliminarea inegalităților, pentru că chiar dacă nu când de costul de muncă, dacă există această plafonare la 160 de mii, um, nu mai uh, rămâne nimic de restribuit dacă ținem cont de costurile cu forța de muncă și de aceea mă întreb dacă nu există cumva o falsă bătălie aici, astfel încât oameni precum mine și alții care nu sunt de acord că trebuie ținut și de venitul agricultorilor, vom ajunge să nu câștigăm nimic, pentru că vom avea un plafon în loc de 100 de mii, de 60 de mii. Și mm, experții spun că până la urmă nu mai rămâne nimic de redistribuit și de aceea vă întreb dacă nu e cumva o luptă greșită care, uh, chiar dacă o câștigăm, uh, face ca la urmă urmei să nu mai fie absolut nimic de redistribuit. Bun, și acum uh, cine dorește să intervină de la Comisia Europeană? Thank you. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că ne dați posibilitatea să răspundem la unele comentarii făcute de experți și de către eurodeputați. Mai întâi, au fost trei prezentări foarte interesante. care într-un fel sau altul clarifică multe dintre problemele din prezent ale politicii agricole comune, discutând <clears throat> propunerile de reformă pe care le-a făcut Comisia în legătură cu PAC. Sunt de acord cu domnul Hongenel, care a subliniat precis și pe bună dreptate care sunt tensiunile pe care le observăm între diverse obiective pe care vrem să le urmărim cu politica agricolă comună. Să fie relevantă în ce privește veniturile, dar să fie și țintită și să creeze și teren echitabil de joc să fie și simplă și dreaptă și e foarte greu să combinăm aceste obiective. E foarte greu să realizezi echilibrul între elementele respective. Ce încearcă propunerile comisiei tocmai să facă asta. Sunt într tot de acord cu multe aspecte. Se pot judeca lucrurile diferit, care ar fi echilibrul potrivit care să fie atins Poate că ar fi un bun principiu călăuzitor pentru discuțiile cu privire la reformă să ne gândim la aceste tensiuni, la extremele între care ne mișcăm într-o direcție sau alta, să ne întrebăm care e echilibrul just, să nu privim lucrurile neapărat în alb și negru, să zicem că albul e mai bun decât negru sau viceversa. Dacă ne uităm la propunere, sunt multe posibilități de a mișca cursorul puțin mai la dreapta sau mai la stânga. Poate ar fi o cale mai productivă de a face sau de a purta discuțiile. O să mă refer la cele trei prezentări și apoi fac câteva, nu foarte multe observații. Domnul Arievac a menționat că noua politică ar prelua și punctele slabe ale vechiului sistem. Eu nu cred că se va întâmpla așa. Principiile pe care am construit sistemul propus sunt fundamental diferite de cele ale sistemului existent. În prezent, avem un sistem în care regulile principale sunt decise la nivelul UE și cu toate flexibilitățile, opțiunile și puterea discreționară primită de statele membre, apoi sunt implementate pe plan național, fără a implica pe mai departe Parlamentul, Consiliul sau Comisia. Ce vrem să punem în aplicare e un sistem în care să avem mai puține reguli la nivel european, dar apoi să integrăm întregul proces și modului de implementare într-un dialog rațional, într-o discuție rațională, bazate pe analiza SWOT, pe analiza nevoilor, pentru a ajunge la un rezultat țintit care, cu toate acestea, să nu ducă la o flexibilitate nelimitată și la un teren inechitabil de joc. Cred că o paradigmă cu totul diferită care stă la baza propunerilor și, prin urmare, personal, nu cred că puteți extrapola ce avem acum la <clears throat> ce vom avea pe viitor. V-ați referit mult și mi s-a părut important integrarea societății civile în proces și e ceva ce se găsește în propuneri. Noi considerăm că e un lucru bun că aceste programe nu sunt decise la nivelul de birocrați, ci că factorii din societatea civilă, autoritățile publice implicate, asociațiile de fermieri și ONG-urile vor avea un cuvânt de spus în proces și veți găsi asta în text. V-ați referit și la nevoia de ajutor, de asistență tehnică prevăzute în propunere 4% din bugetul pilonului 2, ceea ce înseamnă foarte mulți bani, ceea ce s-ar putea folosi și colegii v-au explicat în discuție, s-a spus, și pentru procesul care va duce la aprobarea planurilor strategice. Deci cred că sunt bani și bugete disponibile. Nu cred neapărat că trebuie să facem mult mai mult pentru că apoi ar trebui să le explicăm fermierilor de ce plățile directe sunt mai mici decât ar fi, pentru că banii sunt investiții în proceduri birocratice de aprobare și planificare. E nevoie și în acest sens de un echilibru politic. Domnul Jungemers, în prezentarea lui, pe care am ascultat-o cu atenție, ce ați spus despre egalitate fără să înțeleg ce ar însemna un sistem și mai egal, la ce fel de egalitate vă referiți. Cred că domnul Flanagan s-a referit la această chestiune și a spus că până la urmă s-ar putea să nu fie nicio schimbare în ce privește instrumentele prevăzute. Cred că ar fi exagerat de pesimist să credem așa ceva, pentru că deocamdată nu avem un sistem de plafonare, avem un sistem opțional extrem de limitat dacă se aplică și apoi avem plata redistributivă care și ea e opțională pentru statele membre. Pe viitor ar fi obligatorie și plafonarea ar fi obligatorie. Iar obiectivul probabil nu e ca plafonarea să atingă 50 sau 60% din ferme, ci doar pe acele care consideră legiuitorii că nu sunt legitime și primesc prea mult din plățile directe. Și în cele din urmă <clears throat> să trimit din nou terenul sau mingea în terenul dumneavoastră, legiuitorii trebuie să ajungă la un acord. După cum am spus, am propus de 4 sau 5 ori în diverse variante și întotdeauna nu e ușor procesul de negociere și înțeleg că și discuția de aici Cineva a spus că nu avem nevoie de plafonare, alții au spus că plafonarea e esențială. E un dialog care trebuie purtat și o decizie politică necesară la un moment dat. Plafonarea poate să fie eficace și ușor de administrat pentru că regulamentul face exact ce ați propus dumneavoastră, domnule Iongămin. E vorba de metode standard de calculare a salariilor la care se referă propunerea. Nu le cere Statele membre să se uite la fiecare salariu, oricât de diferit ar putea fi de altul, să calculeze asta. Spune că statele membre să utilizeze un model standard care să fie elaborat și probabil că e deja disponibil în statele membre care să face legătura între forța de muncă și anumite specificități ale activităților agricole. Plățile cuplate. <clears throat> Aș vrea să vă aduc aminte că Comisia a propus ca plățile cuplate să se limiteze la 10%, mai puțin decât acum, și ar merge exact în direcția menționată de dumneavoastră, că eventual plățile cuplate sunt prea generale în anumite cazuri, cu cât e mai mic bugetul, cu atât poate fi ceva mai puțin general și mai ușor de administrat, după cum s-a mai spus, niște limite legate de producție, de cifre, ceea ce lucrurile înseamnă că s-ar complica ca să mă exprim așa. Fermierii tineri. Ce am propus noi e bun din perspectiva concentrării. Vedem din situație că situația cu vârsta fermierilor diferă mult de la un stat la altul. Sunt situații care poate ar putea fi descrise ca fiind dramatice, cu foarte mulți agricultori extrem de în vârstă încă activ și alte state în care situația e echilibrată. Deci are sens să le dăm statul membre șansa să moduleze și ar vrea să facă pentru tinerii agricultori ca să evite acolo unde situația e bună să injecteze sume uriașe, deși nu e nevoie de ele. Pentru gestionarea riscului aș vrea să subliniez abordarea strategică propusă clar uh, în uh, ce ar dori Comisia să vadă conform propunerilor sale ca statele membre în primul rând să facă ceva în acest sens, nu ca în situația actuală în care nu se cere nimic, ne statele membre Trebuie să utilizeze aceste instrumente în mod logic, pe baza analizei de nevoi și să integreze ce fac într-un cadru general strategic pe care îl creează. Știm că în mai multe state membre și regiuni, deja în baza ajutorilor de stat, Există instrumente de gestionare a riscului finanțate pe plan național și în vigoare și ar avea sens să le legăm într-un cadru strategic ca parte a planului strategic. fostul meu coleg uh, Thomas a menționat mai multe lucruri care se leagă de regulamentul omnibus și sunt foarte adevărate. Multe lucruri au progresat. Aș uh, vorbi doar despre câteva aspecte. Mai întâi ați spus că n-ar trebui să fie auditul retroactiv. Păi întotdeauna auditul e retroactiv. Se uite la o situație care a avut loc în trecut și trebuie evaluată în baza unor criterii prestabilite, iar efectele auditului în ce privește mm, plata banilor înapoi sau corectarea finanțării europene, prin urmare are tot caracter retroactiv. Trebuie să ne uităm la ce s-a întâmplat în trecut și e greu de schimbat. Apoi, transparența prețurilor, o să repet ce am spus data trecută, în prezent lucrăm la îmbunătățiri pe mai departe în ce privește transparența prețurilor pentru a îmbunătăți mecanismele care au fost deja puse în aplicare în dreptul concurenței și ce vom face acum în cadrul UTP pentru ca fermierii să știe mai mult despre situația de preț de pe piață, pentru că e ceva important pentru a înțelege mai bine care e ponderea plus valorii, unde se absorbe, absorbe ea Vrem să facem un fel de valoare de impact în acest sens, pe care eventual să o punem în aplicare în cadrul actelor uh, delegate și de punere în aplicare. În ce privește criza, Thomas a spus că ar trebui să avem criterii clare în vigoare care să declanșeze acțiunile comisiei. În prezent avem o situație cu o clauză generală în regulamentul uh, CMO, <clears throat> regulament cu articolele 219-221 pentru a combate crizele fitosanitare care pot fi activate în caz de nevoie, credem că e clar preferabil să avem criterii stabilite clar. E un lucru care poate fi o invitație la declanșarea măsurilor de criză și cred că e necesar ca întotdeauna să ne uităm la situația generală de pe piață, situația generală a veniturilor, poziția de negociere în lanțul alimentar pentru a decide la un moment dat dacă într-adevăr e necesar să întreprindem acțiuni sau nu. Apropo, întreprinderea acestor acțiuni nu e doar ceva care ține de comisie, ci și de buget. După cum am văzut în trecut, e extrem de dificil de găsit mijloacele necesare bugetare pentru a fi ceva semnificativ și lucrurile cu siguranță nu se vor schimba nici pe viitor. În legătură cu INVIPS, ar trebui poate să discutăm uh, bilateral dacă această entitate probabil că vedem lucrurile diferit. Sunt de acord cu articolul 152, cum a rezultat din propunerea Omnibus. Acum se pot uh, excepta activități esențiale ale organizațiilor de producători de la dispoziții privind concurența cu condiția să fie în domenii economice. Nu doar negociază, ci fac ceva pentru a integra activitățile economice ale membrilor sale. Apropo, gestionarea crizei, un singur comentariu, e menționat explicit la articolul 60.2 din regulamentul planului strategic și, prin urmare, ar fi o activitate posibilă a programelor operaționale în alte sectoare decât fructe și legume. Câteva comentarii în legătură cu observații făcute de către membrii Parlamentului. Domnul Kalinowski a spus că pe viitor comisia ar decide dacă agricultorii primesc sau nu plăți directe. Cred că nu e adevărat. Ce spune propunerea este că plățile directe vor rămâne ca element esențial de sprijin al venitului și că statele membre trebuie să programeze sau să planifice plăcile directe pe care doresc să le efectueze în cadrul planurilor strategice și că aceste planuri sunt aprobate de comisie, dar nu din senin sau în mod arbitrar la comisie, ci în baza tuturor regulilor și criteriilor care au fost incluse în propunere. Deci comisia e, de, de, e departe de a decide singură dacă agricultorii primesc sau nu plăți direct. Am făcut propunerea pentru a ne asigura că acestea vor continua să fie coloana vertebrală a PAC. Apoi s-au făcut comentarii în legătură cu convergența. Impresia mea este că e în continuare o zonă neclară, sunt niște neînțelegeri în ce privește ce înseamnă convergența. Am făcut o propunere cu privire la convergența externă, care înseamnă că Comisia ar vrea să facă progrese suplimentare pentru a aduce sumele pe hectar acordate acum în statele membre mai aproape unele de altele, pentru a ne asigura că cei care acum au plăți pe hectar mai mici de 200 de euro pe hectar o să aibă mai mult și sumele vor fi mai apropiate de cei care au mai mult. Nu e exclusiv o problemă pentru noile state membre sau între cele noi și mai vechi, pentru că avem și state membre vechi care au, în mod clar, peste media UE sau 90% din media UE și-ar beneficia de asta. Dar există și convergența internă. Aici intervin cei 75%. Convergența internă înseamnă că nu se aplică la niciun nou stat membru, apropo. Noile state membre aplică subsistemul care e un sistem hibrid cu acea sumă pe hectare. Asta înseamnă că în statele membre care încă au sume diferite sau valori de drepturi pe hectar pe baza sistemelor așa zis istorice care ar trebui să facă valoarea drepturilor divergente să se apropie mai mult și în cele din urmă asta se spune la articolul, nu mai știu care e, 70 și nu mai știu pot să vă dau mai târziu cifrele, spune vorbitorul, că aceste state membre ar trebui să atingă sau să se asigure că nivelul minim al valorii dreptului ar atinge 75% din media națională. Asta e convergența internă, după cum am spus, nu e relevantă pentru noile state membre pentru că au sistem uh, cu sau cu forfetare, ci la celelalte state, cum ar fi Spania sau Franța sau Irlanda, cu datele istorice, ca să mă refer de la doar trei state membre care ar fi vizate de asta. Doamna Hoibuch a vorbit de faptul că ar fi acum sisteme egale în ambii piloni. În pilonul 2, ce se găsește în propunere este că ar fi ca acum sisteme eh, de agri-mediu în diverse variante, cum eh, există și până în prezent aceste măsuri, ar continua să fie aplicabile. Ar fi cofinanțate de statele membre, ar eh, respecta criteriile din acea regulament. Eco-schemele de pilonul 9 înseamnă că statele membre ar putea finanța 100% în baza dreptului european să elaboreze ce sisteme și mai țintite decât din agrimediu pentru probleme foarte specifice de pe teritoriul lor. N-ar fi legate de anumite elemente specifice de buget, n-ar trebui să folosească 5, 10 sau 15% din buget pentru asta, ce ar putea să stabilească ponderea care lor li se pare adecvată. Și după cum a spus unul dintre experți, apoi statele membre ar putea nu doar să plătească venitul pierdut uh, sau neîncasat de acești fermieri, ci să includă și un element de stimulent în plățile respective, care, apropo, înțeleg că e o solicitare răspândită în comisia dumneavoastră, dar și în afara ei, în comunitatea agricolă. Deci e un mijloc de a le da statelor membre un instrument suplimentar pentru modalitate țintită de a se ocupa de problemele de mediu, să planifice asta în planurile strategice pentru a se asigura că nu există o povară suplimentară administrativă. Și un ultim comentariu sau câteva ultime comentarii. Cred că tot domnul Kalinowski a spus ceva de punctul 4.16, o clauză privind agricultorul care a fost criticată mult și va se referi la o situație la, în care în țara dumneavoastră agricultorii n-ar putea să ceară sprijin pentru criză care e plătit probabil din fonduri naționale, asta am înțeles eu, pentru că <clears throat> nu au suprafețele sub controlul lor. Aș sugera că poate ar fi bine să discutăm uh, între patru ochi și dumneavoastră să mi explicați precis care ar fi problema, să vedem dacă e ceva reală pentru aplicarea pe teren a măsurii europene sau nu. Unde noi am putea întreprinde acțiuni, eventual să luăm legătura cu autoritățile poloneze, să vedem dacă ceva nu merge bine sau e doar o consecință care joacă un rol în cadrul aplicării schemelor naționale în care Comisia Europeană, de fapt, nu are nicio responsabilitate în legătură cu aplicarea bună, rezonabilă sau mai știu eu de ce natură și cred că mă opresc aici, deși au mai fost și alte puncte și vă mulțumesc. Tym bardziej, że dochodzi 21 minuta pana wystąpienia. Ale bardzo dziękuję. Vă mulțumesc. Ați vorbit însă mai mult de 20 de minute, spune președintele, dar uh, vă mulțumim pentru că ați reușit să explicați foarte multe probleme uh, chiar dacă problema de care a vorbit domnul Kalinowski nu este ușor de rezolvat uh, sau de explicat, este vorba de probleme interne pentru țara noastră, vă rog. Îmi cer scuze, domnule președinte. Într-adevăr, tema este foarte complexă, dar dacă domnul președinte nu a înțeles problema, nu mă surprinde faptul că și domnul vicedirector uh, um, mi-a solicitat să explic mai bine lucrurile. Deci, atunci când se elaborează planurile strategice naționale pe care trebuie să le adopte Comisia, Comisia trebuie să se îngrijească de agricultorii efectivi și să poată verifica cine sunt cei um, efectivi, pentru că chiar dacă ajutoarele sunt destinate doar uh, agricultorilor activi, totuși jumătate dintre ajutoare se îndreaptă către persoane care nu lucrează uh, activ în uh, agricultură. Și domnul președinte se vă face că nu înțelege. Domnul președinte, mulțumesc. Acum au uh, cuvântul experții noștri, câte 10 minute fiecare pentru a trage concluziile. Vă rog. Mulțumesc. Dezbaterea de astăzi a fost într-adevăr un semnal care a arătat că cu toți avem dificultăți în a înțelege conceptele de bază din acest proiect și direcția strategică a PAC care, iată că a intrat într-o etapă nouă, o schimbare epocală. Până acum ne-am ocupat de trecut și nu înțelegem să, nu reușim să înțelegem care este logica în spatele acestor propuneri. Trebuie să de- definim uh, necesarul în baza unor analize obiective, științifice și nu în baza unor elemente pe care un, anumite grupuri din societate le consideră ca fiind justificate. Ci odată ce se uh, justifică aceste necesități, putem veni cu obiective cuantificabile, pentru că atunci știm încotro ne îndreptăm și ce ne propunem să realizăm. Și de astfel vom putea și aproba prevederi mai bune, cu mijloacele de care dispune, pentru a ajunge la cel mai bun rezultat. Avem nevoie de două condiții pentru o bună planificare strategică. Activitatea exploatațiilor uh, agricole cu un control adecvat al calității pentru a evita în măsura în care este posibil toate manipulările ideologice ale trecutului și apoi în al doilea rând, aceste planuri strategice trebuie să fie inclusive să includă pe toți reprezentanții din agricultură, organizațiile de producători, spațiul rural, dar și ambientul urban, care are nevoi diferite față de cei care vin direct din uh, scena agricolă. Este ceea ce noi am putea exploata ca potențial al noi proprii propuneri Încep am să încerc acum să răspund la întrebări. Prima întrebare. Am înțeles uh, greșit poate această um, tendință nouă acestei uh, politici. Este într-adevăr o schimbare epocală, dar și în ceea ce privește dezvoltarea spațiilor uh, ur- rurale. Dar uh, pentru corectarea erorilor din actuala politică, pentru că este o politică um, cu instrumente slabe, nu au fost definite obiectivele și acest lucru a afectat calitatea procedurilor administrative. Principala problemă cu politica noastră în domeniul dezvoltării rurale și cred că această chestiune va persista atunci când se vorba de planificările strategice, este așadar că acestea nu sunt uh, la fel de importante precum am crede. E mai important să ne gândim la bugetul nostru Ah, și cum urmează să-l redistribuim. Aici e problema. Dezvoltarea rurală se leagă de analiza SWOT. Din punctul meu de vedere, analiza SWOT este un instrument primitiv, se bazează pe politici, nu este un instrument exact și de îndată ce nu suntem exacti, nu avem de-a face cu o politică care se bazează pe date certe. Iar toate sugestiile noastre se îndreaptă spre corectarea acestor neajunsuri. Și cred că mm, asta poate rezuma întreaga dezbatere de astăzi. În primul rând, acolo unde există legislație europeană, ar trebui să includem obiective și măsuri prin trimiteri uh, uh, efective la legislație. Mă refer aici la schimbări climatice, biodiversitate, protecția mediului, protecția apelor, a solurilor. Avem un cadru european uh, legislativ pentru toate aceste domenii. Uh, Uh, propunerea Comisiei le-a introdus, uh, dar nu au fost definite legăturile directe între acestea. Cum le vom defini? Dacă știm care sunt obiectivele și ceea ce ne propunem cu această politică, cred că acest lucru um, se va concretiza până la urmă în planuri strategice individuale. Doar asta este doar o parte a problemei. Va trebui să vedem ce facem cu venitul agricultorilor pentru că este una dintre problemele cheie ale PAC și va continua să fie așa. Deci nu cred că se va schimba ceva în baza noi propuneri care de fapt nu stabilește nivelul de venituri și nu specifică cine este ținta, beneficiarul. Poate că nu puteți defini acest lucru de la Bruxelles și vor trebui ca statele membre să facă acest lucru și să implementeze aceste măsuri care nu au fost uh, distribuite în mod uh, echitabil în trecut, iar acele state membre care pot să-și legitimeze cheltuielile vor câștiga probabil premiul Nobel. Oricum, asta nu e important, Trebuie să ne stabilim foarte clar obiectivele de venit, cine va beneficia de aceste finanțări. Unii fermieri nu pot supraviețui fără a beneficia de aceste ajutoare și sunt uh, alții care nu ar trebui să le primească, dar nu e o problemă care să poată fi rezolvată aici la Bruxelles, ci trebuie rezolvată în statele membre. Acum, de ce planificarea strategică ar uh, salva legitimitatea PAC? Mm, nimeni nu crede în PAC, dar toată lumea vrea să existe această politică. N-am auzit vreun politician să fie complet uh, mulțumit cu politica agricolă comună, dar toată lumea apără această politică. Atunci când politica este în mâinile statelor membre, acest lucru ar putea deveni o ocazie pentru a extrage ceva bun din această politică și să evităm situații de genul Brexit. Asta este o bună ocazie de a folosi așa cum trebuie planificarea strategică. Unii dintre dumneavoastră au spus că ar trebui incluse toate organizațiile sau asocierile o bună planificare strategică nu se face de elitele naționale, ci trebuie să includă pe toată lumea, asociații de producători, agenții de mediu, agenții de dezvoltare rurală și așa mai departe. Este un proces creator, chiar dacă <clears throat> uh, noi uh, discutăm ca un fel de proces administrativ. Deci e dificil să se avanseze în condițiile în care statul care deține acum președinția Uniunii Europene um, nu prea dorește să analizeze acest dosar. Când, ne-am, uh, când am aderat la Uniunea Europeană, uh, adică Slovenia, toată lumea căuta Uh, soluțiile cele mai bune. Cred că a venit momentul pentru toate statele membre, toate exploatațiile agricole să coopereze, să încerce să clarifice unde se cheltuie de fapt toate aceste miliarde de euro. Și acum ultima întrebare care de asemenea se leagă de celelalte întrebări care mi-au fost adresate. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a evita să existe un um, <clears throat> referent de specialitate aici la Bruxelles care se ocupe de toate aceste chestiuni. Este un subiect mult prea larg și trebuie să ne asigurăm că se îmbunătățește și calitatea procesului nostru decizional. Trebuie inclusă um, experiența mm, și cunoștințele necesare pentru ca acest demers să aibă succes. când e vorba de planificare strategică, trebuie să includem pe toată lumea. Parlamente naționale, Parlamentele naționale ca și Parlamentul European au un rol în acest sens, dar e clar că fără Comisia Europeană care poate să monitorizeze calitatea acestui proces și poate să includă și think tank-uri și specialiști independenți și organisme independente din statele membre, nu cred că am putea realiza pe cât uh, ne-am dorit. Mulțumesc foarte mult! Însă, vă rog încă o dată să nu depășiți spațiul alocat de 10 minute. Mulțumesc! Aș dori să mă refer la câteva întrebări, pentru că altele au fost deja clarificate de către comisie sau de către colegul meu. În primul rând, observația doamne Rodriguez, dacă politica ar trebui să se concentreze mai mult pe prețuri. Nu cred că am spus acest lucru și nici nu a fost intenția mea să spun acest lucru în mod direct. Ceea ce spun eu este că dacă um, constatăm că dacă am avea o politică mai orientată spre piață, atunci um, am obține și orientări în partea pieții. Pe de altă parte, spun însă că poate ar fi bine să mergem în această direcție pentru că astfel agricultorii din Europa ar putea avea o contribuție și la situația alimentelor din lume. Pe de altă parte, dacă la nivel local există cerințe mai ridicate decât în altă parte, care nu sunt uh, răsplătite din prețurile obținute pe piață, atunci trebuie să existe anumite ajutoare, de, ca de pildă ajutoarele pentru punerile publice. Deci o agricultură cu cerințe mai ridicate în uh, Uniunea Europeană, care poate juca un rol și în mediul pieței. Apoi, în ceea ce privește plafonarea. Cred că aici Comisia a spus deja că propunerea permite un calcul normativ al salariilor, de pildă. Văd acest lucru, dar eu vrem să merg ceva mai departe și avem nevoie și de un calcul normativ pentru volumul de muncă per fermă și n-am înțeles ca acest aspect să fie inclus în actuala propunere. Apoi a mai fost întrebarea domnului Flanagan în ceea ce privește redistribuția. Chiar dacă ar fi un succes, această plafonare până la urmă ar genera prea puțini bani care să intre în această redistribuire. Aici cred că pot să fiu de acord, dar Asta nu le împiedică pe statele membre să redistribuie uh, bani prin plățirea de redistribuire. Și a spune în sine că plățile sunt inegal distribuite, mm, acest lucru rezultă din trecut, unde a existat ajutorul pentru prețuri iar acum, dacă se bazează pe un sistem uh, bazat pe hectare, a apărut această corectură. Apoi, observația legată de egalitate. Și poate că am folosit cuvântul legalitate fără mai exprima foarte clar și pot, sunt de acord atunci când vorbim despre inegalitate, spunem de fapt că 80% din plățile directe merg la 20% dintre fermieri și asta este o inegalitate clară. Dacă ne punem însă întrebarea cum să îmbunătățim lucrurile, avem nevoie de criterii bune, pentru că aceste ferme angajează mulți muncitori și atunci poate este justificat ca ajutoarele să meargă în această direcție. Și multe studii Inclusiv uh, raportul Curții de Conturi Europene au semnalat acest lucru. Există cazuri Nu am putea spune că aceste ajutoare nu sunt necesare pentru anumite ferme și că le aprinde mai bine altora. Eu cred că trebuie să, să trecem la criterii mai normative, continuând pe această direcție și Aș ține cont și de ceea ce spunea reprezentantul Comisiei. Haideți să nu gândim în alb și negru, ci să încercăm să găsim echilibru. Cam asta vreau să spun și eu. În sensul că nu ar trebui schimbat din uh, temelii întregul sistem. În ceea ce privește tensiunile și echilibrarea, sunt de acord cu aceasta. Discuții în ceea ce privește reducerea plăților cuplate pentru venituri. Da, sunt de acord, poate că ar putea apărea plăți totale care să vizeze același impact. Aici am totuși niște preocupări pe care le-am exprimat. În ceea ce privește gestiunea riscurilor și faptul că ar trebui privit într-o perspectivă mai largă privită eu cred că propunerea uh, conține uh, acest aspect și ar fi bine să se meargă în această direcție pentru că este foarte important. Și lucrurile să fie la nivelul specific al statelor membre. Dacă ne uităm de pildă cum este organizată gestiunea riscului în Germania, constatăm că acolo se utilizează la scară largă asigurările private – în timp ce în alte țări se procedează diferit. Deci iată că există o tradiție și este important să nu venim să concepem ceva nou, ci să optimizăm situația ținând cont de tot ceea ce există. Și sunt perfect de acord cu acest raționament în ceea ce privește schemele ecologice. Propunerea mm, spune că dorește să se axeze mai mult pe performanțe, pe realizări. Și o interpretare posibilă a prevederilor cu privire la schema ecologică este că ar permite intrarea pe piață a unui număr mai mare de beneficiari. Eu am o interpretare mai amplă decât Comisia. Trebuie să fie un instrument pentru o problemă specifică a unui stat membru, zice Comisia. Dar eu aș zice că ar putea fi un instrument mai general pentru o chestiune mai amplă, de pildă. În uh, bunele practici în ceea ce privește agricultura și mediu, se specifică o zonă tampon de 10 metri. Dacă spuneți că o zonă tampon de 20 de metri ar fi mai eficientă, pe schema ECO am avea uh, acești 20 de metri de zonă tampon, astfel încât să apară acolo un fel de ecosistem. Și sigur, un fermieri ar putea să opteze să facă acest lucru, alții nu. Ar fi util. Partea bună ar fi că s-ar remunera, remunera niște agricultori pentru a face mm, ceva, să le stimulăm și capacitatea antreprenorială. Spuneți că acest lucru s-ar putea face prin schemele de mediu care există la nivelul pilonului 2, da, dar există o limitare, o plafonare acolo, iar în schemele ECO se poate beneficia de o compensare mai mare, ceea ce include și un profit, ceea ce face acest lucru mai atractiv. Și eu aș spune că prin intermediul schemelor eco am putea avea o structură mai ușoară pentru greening, dar cu o participare mai amplă din partea fermierilor, iar uh, în pilonul 2 să fie incluse măsurile mai importante care necesită eforturi mai ample din partea fermierilor. În cuanto Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește veniturile, propunerea mea este următoarea. În primul rând, trebuie să se revizuiască prețurile de referință pentru a ține cont de valoarea reală pe piață și pentru a permite un management privat de natură preventivă. Eu nu cred că e bine să ne întoarcem la orientarea spre piață în agricultura europeană. De altfel, rapoartele pe care le publică Comisia în fiecare lună, rapoarte în legătură cu exporturile Spania-UE, aceasta ne arată că am devenit um, o țară exportatoare foarte mare. 50% din producția agrară finală în Spania se exportă în afara țării, o parte către UE și restul către țările terțe. De aceea cred că agricultura europeană este uh, o adevărată câștigătoare în urma acestei orientări pe piață, însă trebuie să se ajusteze mecanismele pentru a interveni mai ușor pe piețe. Mecanismele de gestionare a ofertei, pe de altă parte, dacă ținem cont de regulile actuale ale OMC, un astfel de mecanisme limitează oferta comunitară, uh, dând undă verde în, afară de aceasta și uh, uh, pieței străine sau bunurilor străine și, încă o dată, agricultura europeană este marea câștigătoare de pe urma Uh, liberalizării și uh, acordurilor comerciale și agricole. Acum, în ceea ce privește întrebările, propunerea mea de uh, fuzionare a susținerii cuplate 10% și restul de 3% ne aduce la 13 sau poate chiar și mai mult 20% pentru o astfel de susținere. Și dacă ținem cont de experiența noastră pentru fructe și legume, 98% din această susținere revine cutiei verzi, acel green box și uh, susținem în acest fel și organizațiile de producători. Și aceasta este mult mai logic decât să avem uh, Uh, o susținere cuplată care să nu țină cont de această cutie verde. În raportul meu vorbesc și despre uh, greșeala pe care o facem uh, noi și spun noi pentru că am fost mult timp la comisie, atunci când dăm 200 sau 300 de milioane de susținere, de exemplu, pentru producătorii de mărime mijlocie, fără să avem o creștere a plății directe, fără o creștere a pieței, uh, și uh, știu foarte bine aceste lucruri pentru că le-am analizat mult timp. Pentru mine, dar nu numai pentru mine, uh, pentru Curtea de Justiție de asemenea, o organizație de producători comercială este considerată nu ca un cartel, ci uh, ca o companie. Este o dezbatere pe care am avut-o cu colegii de la DigiCamp uh, când eram pe partea cealaltă. Uh, și o astfel de organizație trebuie considerată ca și companie și am dat uh, exemple aici în ceea ce privește problema de a crede că o astfel de organizație de producători este un cartel și impactul negativ pe care l-ar avea uh, asupra comunității agricole. N-am să intru însă în detalii aici. Referitor la audit, eu n-am cerut să fie Uh, retroactiv sau nu. Însă spun că nu trebuie să se ofere o interpretare retroactivă a regulilor. Și, de exemplu, la reforma din 96 a fructelor și legămelor, nu mă scuzați, în 2006, când am hotărât atunci să permitem organizațiilor de producători să externalizeze activitățile lor, un lucru era clar, compania, deci organizația de producători, ca orice altă companie, putea să externalizeze oriunde credea că e mai bine, în afară sau în, în, înăuntru. Până la urmă, o parte uh, din comisie, deci partea care făcea audit, înțelegea acest lucru cu totul altfel și aveam deci probleme de neînțelegere foarte mari. Atunci când comisia deschide ușa către flexibilitate pentru un stat membru, de exemplu, uh, statul membru trebuie să se gândească primul lucru, dar ce problemă vor vedea uh, cei de la audit peste 5 ani. Și în felul acesta, uh, legislația începem să o facem mult mai complexă pentru a preveni ceea ce ar putea să găsească peste 5 ani auditul de la comisie și pentru a preveni aceste probleme. Și asta este o sursă nouă de complexitate. Noi dorim să oferim garanții administrației naționale că dacă uh, externalizarea este înțeleasă astăzi în felul în care orice companie poate să externalizeze în afară sau înăuntru, așa se va întâmpla și peste 5 ani când va veni auditul peste ei nu pot reinterpreta aceste reguli, pentru că dacă aș fi știut în urmă cu 5 ani ceea ce știu astăzi, pot să vă spun că multe dintre greșelile pe care le-am făcut nu le-aș fi făcut. Și exact același lucru cerem și statelor membre, practic, să se gândească dinainte ce se va întâmpla cu cineva care va veni peste 5 ani și ce va gândi el despre ei. Și asta este o sursă majoră de complexitate, deci nu interpretare retroactivă a regulilor. Cât privește posibilitatea sau uh, abilitatea Comisiei de a interveni. Dacă dorim să avem un adevărat management și aceasta se poate face doar printr-o activitate public-privată, deci parteneriat public-privat sau complet uh, publică, trebuie să știm care sunt riscurile pe piață, pentru că unele dintre aceste riscuri sunt de natură clasică dacă dorim să avem o schemă de influențare a pieței sau uh, de fonduri uh, uh, de tip mutual, trebuie să știm care sunt riscurile care sunt asigurate, acoperite de aceste fonduri. În urmă cu 2 ani am prezentat un raport exact pe această temă la comisia dumneavoastră și, dacă îmi permiteți, pot să dau mai multe detalii, Spuneam atunci că avem uh, riscul pentru fermieri, de exemplu. Un alt nivel al riscului este cel al pieței riscul clasic cu care se confruntă organizațiile de producători, riscuri care pot fi asigurate cu contracte și așa mai departe. Dar pe deasupra acestora mai există și un risc al pieței pe care nu îl cunoaștem și nu știm când va interveni comisia și ce va face comisia, care va fi impactul acestei intervenții. Și dacă nu știm ce va face Comisia atunci când va interveni pe piață, practic nu vom avea uh, influență la nivelul parteneriatului public-privat în Europa. Deci, nu poți intra într-un joc dacă nu știi riscul care te așteaptă. Și uh, toate aceste uh, fonduri Uh, practic și pentru companiile mari e același lucru. Trebuie să știi care sunt riscurile pentru care să te asiguri și dacă dorim într-adevăr să existe o influență pe piață, atunci trebuie să știi care sunt riscurile. Dacă nu e posibil sau dacă nu e corect sau nu e fezabil așa, foarte bine, dar uh, trebuie să știm că nu vom avea atunci o schemă de tip public-privat sau publică în Europa, că nu e posibil. Da, Uh, acum pot să vă dau înapoi cele două minute pe care le-am furat la început. 8 minute doar. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru această generozitate de care ați dat dovadă. Și vă mulțumesc pentru comentariile pe care le-ați împărtășit astăzi cu noi și care ne arată cât de complexă este situația. Cred că am învățat foarte multe de pe urma acestui atelier, dar um, am ieșit și cu oarecare îngrijorare față de numeroasele probleme care au fost identificate. Mulțumesc foarte mult invitațiilor noștri, experților de astăzi și cred că putem încheia ședința. Mulțumesc și departamentului tematic care a pregătit întâlnirea din această dupămasă. și am văzut foarte bine care sunt uh, provocările ce ne așteaptă în uh, privința reformei PAC. Trebuie însă să-i facem față, nu trebuie să ne temem. Avem uh, puțin timp la dispoziția noastră și tocmai de aceea ritmul acesta susținut de lucru. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc și Comisiei pentru prezență, mulțumesc tuturor celor care au participat la acest schimb de opinii, mulțumesc, uh, spune președintele, cu amabilitate și interpreților și dacă nu avem nimic la punctul diverse, cred că putem încheia aici ședința noastră. Următoarea va avea loc la Strasburg pe 22 octombrie. la orele 19.30, luni 22 octombrie. Vă mulțumesc! Zamykam posiedzenie.